Mulțumesc tuturor celor care au semnat această declarație. În cursul plenarei din 17 decembrie 2009, Parlamentul a depus uh, o cerere către Comisia Juridică pentru a ridica imunitatea domnului Michalski. Această cerere a fost înaintată prin intermediul avocatului de către un cetățean polonez. Într-o declarație din uh, martie 2010, Comisia Juridică a explicat că, ținând cont de rezoluția Parlamentului din 24 aprilie 2009, în legătură cu problemele de imunitate parlamentară în Polonia, Comisia Juridică a considerat această cerere ca fiind neviabilă. Grupul liberal, grupul ALDE, a înaintat o cerere pentru numirea lui Johannes Cornelius von Dahl ca membru al delegației pentru relațiile cu SUA. Dumnealui uh, îl înlocuiește pe doamna Henis Pleșat. Există cineva care are obiect împotriva acestei înlocuiri? Văd că